acel moment se vor aplica măsuri mai aspre. Grazie, comisario. La discus- Mulțumesc, doamnă comisar. Discuția s-a încheiat. La ordinea de zi avem o întrebare orală către comisie privind uh, îngrijirea pe termen lung pentru persoanele în vârstă. Toate dăm cuvântul uh, raportorului, autorului, doamna Lin, minute. Uh, thank you. Uh, the reason for... Vă mulțumesc. Motivul pentru, ca, pentru care a fost pusă pe ordinea de zi această întrebare orală este pentru a se ajunge la un cod de conduită cu privire la îngrijirea pe termen lung a persoanelor în vârstă. Nu vorbesc despre legislație, ci despre un schimb de bune practici între statele membre. Pentru prea mult timp, îngrijirea vârstnicilor a fost inadecvată la foarte multe niveluri. Trebuie să aflăm ce date există deja la Comisie cu privire la îngrijirea în statele membre și dacă Comisia joacă un rol în diseminarea bunelor practici. Abuzul vârstnicilor poate să ia foarte multe forme. Să luăm exemplul unei uh, uh, femei uh, de 93 de ani care s-a dus pentru îngrijire, s-a internat în spital pentru, pentru o săptămână, numai pentru a se întoarce acasă complet deshidratată, pentru că nimeni nu încercase să o facă să bea apă. Există numeroase cazuri de malnutriție și uh, deshidratare, dar ar fi foarte util să avem date clare. Are comisia uh, date cu privire la numărul de decese survenite în, umbra mal, în urma malnutriției și deshidratării? Apoi este vorba uh, de utilizarea acelor ordine uh, a nu se resuscita. Acesta ca posibilitate de uh, a refuza tratamentul. Familiile și persoana respectivă trebuie să decidă dacă doresc să fie resuscitați. Eu știu cazuri în care căminul de bătrâni Uh, decidea cine va fi resuscitat sau nu, sau orice persoană uh, internată în acest cămin de bătrâni uh, trebuia să semneze un astfel de ordin. Mă refer aici exact la aceste ordine de tip a nu se resuscita. Este de acord Comisia că abuzul uh, și utilizarea lor greșită încalcă drepturile omului. Mă bucur că Organizația Mondială a uh, Sănătății a adoptat o definiție largă a abuzului vârstnicilor și noi în Uniunea Europeană trebuie să clarificăm care este măsura în care aceste abuzuri au loc în Uniunea Europeană. Supra prescrierea medicamentelor este și ea un abuz Uh, este vorba de multe ori de medicamente antidepresive care de, sau calmante care de multe ori sunt uh, prescrise uh, pentru liniștea personalului, nu a persoanei respective. Și de multe ori anumite medicamente sunt prescrise sau nu în funcție de vârstă. Este un alt motiv pentru care consider că ar trebui să um, fie făcută ilegală discriminarea pe bază de, pe criterii de vârstă. Apoi trebuie să ne asigurăm că vârstnicii pot fi uh, sprijiniți și îngrijiți uh, în casa lor dacă ei își doresc acest lucru. Trebuie să existe mecanisme de instruire adecvate pentru asta. Multe state membre au redus finanțarea pentru medicina geriatrică. Uh, Trebuie să știm care sunt efectele asupra vârstnicilor. Trebuie să nu uităm de asemenea sprijinul pe care uh, trebuie să-l acordăm uh, celor care îngrijesc vârstnicii, pentru că de multe ori ei uh, se confruntă cu o situație dură în fiecare zi fără să fie ajutați în vreun fel. Sper că, sper că prin această întrebare orală și rezoluție vom putea să începem să acordăm acestui subiect atenția necesară. De multe ori, vârstnicii care au nevoie de uh, îngrijire pe termen lung reușesc cu greu să se exprime și este datoria noastră ca vocile lor să fie auzite și nu uitate. Vă mulțumesc. Înainte să dau cuvântul domnului comisar Andor, am să rog pe toată lumea să uh, își respecte timpul de intervenție cu mare scrupulozitate pentru că interpreții vor trebui să-și termine tura. Doamnă președinte, stimați deputați, societățile europene îmbătrânesc și în următorii 10 de ani trebuie să găsim căi de a ne asigura că toată lumea va putea beneficia de îngrijirea de calitate de care are nevoie. Acesta este obiectivul statelor membre Uh, pentru îngrijirile medicale pe termen lung la nivel um, înalt. În noiembrie 2009, statele membre au cerut Comisiei să dezvolte un plan de acțiune pentru activități suplimentare în 2011 pentru a promova demnitatea, sănătatea și calitatea vieții tuturor. Mă bucur că președinția Președințiile următoare, inclusiv uh, cea maghiară și cea poloneză, au intenția să continue pe această cale. Comisia a luat deja anumite inițiative pentru a oferi servicii uh, de sănătate pe termen lung și pentru a promova dezbaterea la nivel uh, european. Activitatea sa face parte din metoda deschisă de coordonare în domeniul protecției sociale. Raportul comun din 2009 privind protecția și incluziunea socială a confirmat importanța um, discutării acestei probleme, inclusiv din cauza lipsei de personal în sectorul medical. De asemenea, este important să identificăm cele mai bune practici. Comisia este considerată catalizator pentru schimbare și poate sprijini eforturile naționale. Un document de lucru este pregătit la Comisie acum în legătură cu îngrijirea de sănătate pe termen lung pentru a promova o îmbătrânire demnă și comunicarea Comisiei uh, va fi făcută în 2011. Ieri, Comisia a adoptat propunerea pentru a desemna anul 2011 ca anul european pentru îmbătrânirea activă cadru pentru conștientizarea, identificarea și diseminarea bunor practici, bunelor practici și pentru a asigura pe politicieni uh, și pe actorii de la toate nivelurile să uh, promoveze îmbătrânirea activă prin acțiuni concrete și obiective identificate în 2011 pentru a se prezenta realizări în anul european uh, pentru îmbătrânire activă 2012. Acum voi vorbi mai concret despre oameni. Ați spus și ați avut dreptate că în majoritatea statelor membre îngrijirea persoanelor în vârstă este făcută de familie și prieteni, mare majoritate, și acest lucru va continua să fie valabil și în următoarele 10 de ani. Ă, femeile de cele mai multe ori se ocupă de bătrâni mult mai mult decât bărbații trebuie să fie sprijinite pentru contribuția lor, altfel riscă excluziunea socială. Pentru a remedia această situație, statele membre, împreună cu instituțiile UE, trebuie să evalueze și să certifice uh, cunoștințele în domeniul îngrijirii persoanelor, inclusiv cele obținute în îngrijirea unor membri ai familiilor. Acestea uh, sunt îndeletniciri ale femeilor, în mare parte. Comisia se bucură de, de uh, tot ceea ce a fă, au făcut grupurile de interes din Parlament privind îmbătrânirea și uh, organizațiile societății civile. Comisia nu are de gând uh, să creeze un observator pentru um, îmbunătățirea activă, dar un obiectiv în acest uh, al anului uh, pentru bătrânirea activă este crearea unui site web în acest sens. De asemenea, în ceea ce privește educarea adulților, uh, anul de um, sănătate publică și anul european al voluntariatului sunt pași în această direcție. S-a subliniat importanța acestor chestiuni etice, cum ar fi um, ordinele uh, persoanelor pe moarte de a nu fi reanimate. Știu că întrebarea dumneavoastră se bazează pe uh, chestiuni morale, dar de multe ori trebuie să ne exprimăm în termeni juridici și pentru a face acest lucru, trebuie să spunem că aceste lucruri sunt de competența statelor membre și noi nu avem capacitatea uh, oferită de, cartea, de Carta Drepturilor Fundamentale să ne uh, să interferăm cu această competență a statelor membre. Comisia a luat mai multe inițiative, inclusiv uh, conferința majoră care a avut loc pe 17 martie 2008 pentru a îmbunătăți uh, Uh, pentru conștientizarea problemelor abuzurilor uh, suferite uh, de bătrâni. În 2009, Comisia a implementat un proiect pilot care a dus la selectarea a două proiecte. Unul Um, pentru a studia cum poate fi monitorizat abuzul la adresa bătrânilor și al doilea privind abordări politice și cadruri, cadrele unor politici în Uniunea Europeană. Ambele au început în decembrie 2009 și rezultatele lor vor fi prezentate în toamna următoare. Comisia continuă să cofinanțează mai multe acțiuni din cadrul programului DAFNE și din cadrul programului pentru sănătate publică. Sprijină tot ceea ce face în, în cadrul uh, Comitetului pentru Protecție Socială în, uh, pentru uh, serviciile sociale. Cadrul trebuie să fie suficient de flexibil pentru a se aplica în toate statele membre, la nivel național, regional și local, pentru diverse uh, servicii sociale, într-un sector major unde s-ar aplica acest uh, Uh, cadru este îngrijirea pe termen lung, dar îngrijirea nu este ușoară de, um, de, în viața de zi cu zi și cei care au responsabilități în îngrijirea persoanelor în vârstă de multe ori trebuie să renunțe la activitatea lor profesională plătită și astfel există repercusiuni asupra veniturilor și asupra pieței muncii statele membre trebuie să reconcilieze viața familială și cea profesională. Și am văzut cât de gravă este situația persoanelor care oferă îngrijire de sănătate. E nevoie um, de concedii pentru îngrijirea persoanelor în vârstă și trebuie să se recunoască uh, cunoștințele uh, persoanelor care au îngrijit persoane în vârstă pentru a încuraja mai multe persoane să ofere îngrijiri în mod formal. Accesul la îngrijire, îngrijiri și longevitate ar putea fi legate. Am revizuit, am uh, studiat aceste legături într-o comunicare recentă și datele confirmă că diferențele de venit, condiții de viață și de muncă se reflectă în situația sănătății la toate vârstele. Dar suntem doar la început în ceea ce privește politicilor care modifică legăturile între ierarhia socială și ierarhia uh, situației sănătății oamenilor. De aceea e nevoie de mai multă conștientizare, mai multă cercetare și de politici inovante. În plus, trebuie să promovăm sănătatea în toate abordările noastre politice, pentru că este o componentă vitală a oricărei strategii de succes. Vă mulțumesc! Grazie, comisar. Ora la parola. Mulțumesc. Acum au cuvântul oratorii în numele grupurilor politice. Mai întâi numele PPE are cuvântul domnul Șogor. Az európai társadalmak előregedésének jelenség. Mulțumesc. Îmbătrânirea societății europene este o problemă importantă pentru statele membre. Trebuie să fim din ce în ce mai atenți la acest fenomen și să răspundem nevoilor și necesităților de îngrijiri pentru această populație. Avem problematici aparte în țările din sud, de exemplu, uh, acolo familia este cea care se uh, e însărcinată cu aceste uh, situații. În nord abordarea este mai instituțională. În orice caz, e nevoie de o abordare durabilă, inclusiv din punct de vedere financiar financiar și bineînțeles că um, îmbătrânirea populației va aduce cu sine o serie întreagă de probleme. În uh, Europa Centrală și de Est, în țara mea, uh, de asemenea, avem uh, ONG-uri, fundații, biserica, care oferă îngrijiri de sănătate de, îngrijiri de sănătate de calitate fără sprijinul statului. În Regatul Unit am avut uh, uh, un program de formare în cadrul imigrației uh, sau în cadrul populației imigrante unde se propunea femeilor să ofere femeilor imigrante să ofere servicii de sănătate sau mai bine, bine zis îngrijiri uh, persoanelor în vârstă din regatelor, Regatul Unit. În orice caz, uh, mulțumesc Comisiei pentru eforturi, inclusiv pentru Cartea Verde, care propune mai multe modele și exemple uh, de bune practici din statele membre pentru a găsi în sfârșit soluții și modalități pentru a nu a exista abuzuri împotriva persoanelor în vârstă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru grupul Uh, socialiștilor, doamna Gönc, o mină jumate. Mă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Uh, creșterea longevității este ceva de care putem fi mândri. Oamenii trăiesc mai mult, dar este și o provocare pentru că trebuie să îi îngrijim pe vârstnici într-o societate în curs de îmbătrânire? Cum putem să asigurăm participarea socială a vârstnicilor? Cum putem preveni discriminarea acestora? Cum putem să creștem numărul de ani uh, în care aceștia trăiesc uh, sănătoși? Uh, cum putem să le asigurăm pensiile? Anul îmbătrânirii active poate să ducă la o mai bună conștientizare a subiectului. Dar va veni o vreme în care vârstnicii nu vor mai putea să, se, să aibă grijă de ei înșiși. Și asta crește responsabilitatea noastră de a le oferi servicii sociale și de îngrijire. Și asta mai ales pentru cei care au un venit mic trebuie să le oferim îngrijire fie acasă, fie instituționalizată. Rugăm Comisia să ne ajute să obținem toate aceste lucruri. Avem nevoie de informații, de date, trebuie să acordăm atenție deosebită celor mai vulnerabili și să, să colectăm bune practici și standarde minime. Mulțumesc! Doamna Lambert, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Liz Lin pentru posibilitatea pe care ne dă să, să dezbatem aceste lucruri în această țară. Mulțumesc domnului comisar pentru ceea ce ați spus. Sunt lucruri încurajante într-un anumit punct de vedere. Bineînțeles, uh, Vă dați seama că multe dintre întrebările noastre în legătură cu vulnerabilitatea persoanelor în vârstă se bazează pe sentimentul nostru că e foarte important ca oamenii să se simtă în siguranță alături de cei care îi îngrijesc. Înțeleg ce spuneți eh, despre competența statelor membre, dar metoda deschisă de coordonare există tocmai pentru a ajuta statele membre să coopereze, să lucreze împreună în probleme care nu sunt de competența Uniunii Europene, dar uh, considerate ca mm, probleme de importanță comună. Deci chestiunile legate de îngrijirea de bază, nutriție și mai departe sunt foarte importante în acest sens. Mă întreb și ce vom face Comisia în plus pentru a convinge statele membre că merită din punct de vedere financiar să-i sprijine pe cei care oferă îngrijiri de sănătate. Există cifre în Uniunea Europeană că astfel se fac economii de miliarde în economie prin îngrijirile oferite de prieteni sau rude și nu de stat. Și deci investiția într-o alocație pentru îngrijitori ar fi o idee bună. Să nu-i lăsăm pe oameni să se izoleze și să sufere de propriilor probleme de sănătate uh, și sănătate mentală pentru că au oferit îngrijire ore și ore de îngrijire fără ajutor, fără sprijin. E vorba aici de posibilitatea îmbunătățirii calificării îngrijitorilor. Nu e vorba doar despre femei, de multe ori sunt femei imigrante și de multe ori e nevoie de investiții în acest sens, dar în rezoluția noastră vorbim și despre nevoia de ca contractele să stipuleze un venit minim, un salariu minim și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele neafiliaților are cuvântul domnul Stoianov. Прабаба ми е на 69 години и съм живял дълго време заедно Mulțumesc. Străbunica mea este o persoană pe care o cunosc foarte, foarte bine și știu că toți oamenii doresc să fie bine îngrijiți sau să se îngrijească așa cum trebuie cât mai mult și mai bine posibil. Însă, de multe ori, pur și simplu, nu își pot permite să facă acest lucru. Pensia medie în Bulgaria este de 100 de euro. 100 de euro pe lună, dragi colegi. Închipuiți-vă că trebuie să-și plătească toate cheltuielile și să-și plătească uh, mâncarea, medicamentele. Sunt pur și simplu jefuiți și din ce au câștigat și ce au uh, trudit toată viața, nu mai înțeleg nimic pentru că uh, au fost jefuiți inclusiv procesul de privatizare sub egida femeiului. Este ceea ce se întâmplă în Bulgaria. Să nu uităm ce se întâmplă cu bătrânii noștri și să îi ajutăm, să îi îngrijim. Vă mulțumesc! Acum trecem la următorul vorbitor. Domnul Thomas două minute. doamnă președinte. Comisia Europeană a uh, numit anul 2012 anul îmbătrânirii active. Cu aceasta uh, a corespuns unor rapoarte din, uh, com- din diferite comisiile Parlamentului. Dar felicitări pentru asta. Uh, numărul celor de 80 de ani care sunt sănătoși și activi crește. Până în 2020 se, se prevede o creștere de aproape 60%. Noi solicităm comisiei să analizeze uh, efectele pozitive și negative ale acestor evoluții și să uh, propună măsuri Știm că uh, rudele nu pot uh, să ducă toată povara îngrijirea acestor uh, oameni. Dar îngrijirea de multe ori este individuală de la caz la caz. În calitate de raportor cu privire la schimbările demografice, am solicitat Comisiei să introducă sisteme de control uh, transparente și sistematice, pentru că uh, cei care trebuie să fie îngrijiți trebuie să se bucure de uh, o demnitate și de standarde minime. Avem nevoie de un cod de conduită în acest sens, pentru că uh, pacienții trebuie și oamenii trebuie, indiferent de statut, venit, uh, trebuie să uh, obțină o îngrijire uh, demnă bătrânii nu sunt o povară. Experiența lor, viața lor au influențat uh, viața noastră actuală. Trebuie să creem uh, premisele astfel încât uh, domeniul politic, mass media și cetățenii să se uh, preocupe de acest subiect. Este vorba de oameni uh, și la ei, asupra lor trebuie să ne concentrăm, nu asupra costurilor. Doamna Rapti, un minut. Θέλω να πω το εξής. Όταν μιλάμε όλοι μας αυτή... Mulțumesc. Aș dori să spun următorul lucru. Stăm cu toții aici și discutăm despre bătrâni, aici în hemiciclu. Dar poate nu ne gândim la faptul, la faptul că într-o zi și noi vom fi bătrâni. Poate vom ajunge la vârsta de 80, 90 sau 100 de ani ne-am gândit cum am vrea să fim noi tratați la acea vârstă? Străinii, uh, bătrânii, bunicii, părinții noștri fac parte din bogăția noastră. Grija pentru bătrâni are o dimensiune etică și socială, dar și una economică, pentru că fiecare persoană în vârstă care are nevoie de îngrijiri dacă, sunt îngriji, dacă este îngrijită de persoane din familie, aceste persoane, acești îngrijitori nu vor putea munci la locul lor de muncă, productivitatea scade. Trebuie să ne gândim la acest lucru, domnule comisar. Trebuie să dăm uh, statelor membre din directoare în acest sens. Grazie, la parola onorevole Zicau per un minut. Are cuvântul doamna Zicau

jednou z, aktuálnych výziev pre európsku spoločnosť. președinte. Una dintre provocările pentru Europa este să facă față schimbărilor demografice. Acest, uh, aceste schimbări pun presiune și asupra bugetelor, dar avem nevoie de politici durabile Uh, și de solidaritate între generații. Trebuie să eliminăm discriminarea. Mi se pare foarte important ca în sensul uh, solidarității îngrijitorilor să li se acorde anumite uh, indemnizații uh, legale în plus, uh, trebuie uh, sprijinite, uh, sprijinit schimbul de bune practici în acest domeniu. În calitate de medic, trebuie să vă spun că sunt împotriva ordinului de a nu reanima pe cineva pentru că nu corespunde drepturilor fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul doamna Zaborska. Signora Prezidenta. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Ty sa však dotýkala len jedna... S-au uh, pus uh, întrebări, s-au adresat întrebări comisiei, între, însă solidaritatea dintre generații nu a fost uh, abordată în detaliu. Uh, mai devreme am vorbit despre faptul că uh, Comisia Europeană trebuie să influențeze statele membre. De ce nu propune Comisia ca statele membre să pună în prim plan uh, îngrijitorii care fac parte din familie. De ce nu le este posibil acestora să uh, obțină mai, un venit mai mare? De ce nu poate un uh, membru care și-a îngrijit, uh, un membru al familiei care a îngrijit o rudă să se întoarcă la locul de muncă. De ce cei care doresc solidaritatea între generații sunt discriminați uh, în societățile noastre? Dau acum cuvântul ultimului, ultimei persoane care intervine, domnul Kelly. Thank you, Madam President. The fact we're having this discussion, I think... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, această discuție vine la momentul potrivit, pentru că aceasta este o problemă gravă care ne așteaptă. S-au uh, evidențiat problemele care există în această societate așa numită civilizată în legătură cu abuzurile care sunt actelor victime sunt bătrânii. S-a vorbit uh, despre provocări și despre eventuale soluții. Eu cred că este în primul rând o oportunitate uh, oferită persoanelor de a trăi mai mult și acum posibilitatea de a călători. Dar există și provocarea îngrijirii persoanelor la ei la acasă, pe cât este posibil, și apoi, bineînțeles, a îngrijirilor instituționalitate. Prevederile financiare sunt importante. Trebuie să se facă mult pentru a ajungem în situația în care bătrânii să beneficieze de uh, îngrijiri uh, corespunzătoare în anii următori. Mulțumesc! Grație! La parola... Mulțumesc! Are cuvântul domnul comisar Andor. Vă rog! President, honorable members, Domnule președinte, onorabili membri, în primul rând uh, repet ceea ce am spus la începutul discuției în ceea ce privește diversitatea Europei. Avem 27 de state membre, cu uh, uh, situații sociale, materiale uh, diferite și iată motivul principal pentru care Comisia dorește un cadru calitativ și nu o legislație mai constrângătoare. Cred că aceasta este metoda potrivită. Vom vedea cum vom lucra și cu Parlamentul. Uh, Um, cu care deja am discutat aceste chestiuni uh, de-a lungul timpului. Un element uh, uh, important, o concluzie importantă aici este faptul că îngrijirile pe termen lung se leagă de ocuparea forței de muncă pe termen lung. Este vorba de capacitatea noastră de a crea locuri de muncă pe termen lung și aici avem ocazia de a uh, introduce aceste criterii și în agenda privind uh, deprinderile. Uh, ne trebuie mai multă inițiativă în ceea ce privește trainingul, deci instruirea, dezvoltarea și, bineînțeles, un stoc, să zicem, mai mare de persoane instruite, infirmieri și așa mai departe întrebarea rămâne deschisă. Până unde trebuie să mergem pentru a formaliza, instituționaliza aceste servicii? Pentru că s-a spus că și aici că multe, multe de aceste activități sunt informale. Uh, rudele se ocupă, familiile se ocupă de aceste lucruri și a reglementa aceste lucruri uh, bineînțeles că pune întrebarea legată de standarde, condiții de muncă, relații între membrii familiei, rude, lucruri într-adevăr problematice, formalizând cumva aceste servicii, aceste activități, ne-ar duce la costuri mai mari, la o fiscalitate sporită și s-ar putea să ajungem într-un punct mort. Iată de ce răspunsul nu este unul simplu, situația într-adevăr este una uh, dificilă. Uh, este clar că trebuie să îmbunătățim situația celor care depind de aceste servicii, care au nevoie de aceste îngrijiri pe termen lung, însă trebuie să uh, și recunoaștem uh, rolul celor care uh, oferă astfel de servicii. Rolul nostru este acela de a colecta și a disemina bune practici și de a întări coordonarea și cooperarea. Pot să vă spun această oră târzie că nu peste mult timp, peste câteva ore mă voi întâlni cu ministrii de resort la Liege, conferință privind pensiile și va fi ocazie foarte bună de a transmite mesajul dumneavoastră al Parlamentului privind acest dosar și care, bineînțeles, uh, se leagă mult de munca noastră pe marginea sistemului sau sistemelor de pensii, securitate socială și tot ce înseamnă venituri adecvate uh, pentru persoanele în vârstă. Avem un, un plan pe termen lung pentru a uh, urmări și monitoriza uh, eforturile noastre în ceea ce privește pensiile, în ceea ce privește evoluția demografică uh, Ungaria, Polonia, următoarele președinții sunt foarte interesate de aceste subiecte, doresc să găsească un cadru adaptat uh, și soluții adecvate și, deci, răspunsul soluții europene în ceea ce privește acea îmbătrânire activă nu e vorba numai de ocuparea forței de muncă, e vorba de mult mai mult. Uh, uh, se merge dincolo de uh, Uh, creșterea vârstei de pensionării, ci este vorba de a face mai multe, învățarea pe tot parcursul vieții, um, deprinderi, instituții, uh, cadre adecvate pentru o mai bună calitate a vieții. Iată care este cadrul general uh, asupra căruia lucrăm și asupra căruia vom lucra și în continuare. Există multe provocări, dar cu un angajament moral, etic, cred că uh, putem să obținem și rezultate pe măsură. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Are cuvântul autorul, doamna Lin. Yes, thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc și comisiei pentru tot ceea ce a spus în această seară. Sunt lucruri foarte utile dar cred că rezultatul discuției a fost um, faptul că apelul meu la un cod de conduită este dorit uh, de, și de colegi. Nu e vorba de legislație aici, așa cum am spus, și cred că un exemplu bun din Bulgaria este că um, pensionarii care trăiesc din 100 de euro pe lună nu pot să plătească pentru îngrijire pe termen lung. Statele membre trebuie să aibă standarde minime. De asemenea, în ceea ce privește ordinele de nereanimare, nu am spus că toate statele membre trebuie să aibă aceeași legislație, dar poate ar trebui să existe standarde pentru a încerca să ajungă la bune practici. Și Comisia cred că poate să ne ajută în acest sens pentru a ne permite uh, să comunicăm în legătură cu aceste bune practici. Mulțumesc încă o dată și vorbitoarea mulțumesc, mulțumește și interpreților pentru faptul că au stat mult după miezul nopții. Comunico de aver ricevut una proposta am primit uh, o propunere de rezoluție la sfârșitul discuției. Discuția s-a încheiat. Votul va avea loc joi la ora 12